zi. Este vorba de declarația Comisiei privind criza în sectoarele agricole altele decât uh, sectorul lactatelor. Vreau să-i urez bun venit doamnei comisar și îi dau cuvântul. President. Uh, Domnule președinte, stimați deputați, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a vorbi în fața dumneavoastră astăzi pentru a vă explica care este situația economică în sectorul agricol în momentul de față în Uniunea Europeană. Criza financiară și economică a lăsat urme asupra sectorului agricol. A existat o, o reducere a cererilor, o evoluție a schimb, ratei de schimb, o, un acces mai dificil la credite și toate aceste aspecte au avut un impact asupra prețurilor pentru produsele agricole și pe uh, veniturile agricultorilor și fermierilor. Statisticile ne arată că uh, vom avea, mă scuzați, statisticile doar la sfârșitul acestei săptămâni, statisticile finale, dar putem să ne așteptăm la un venit mai scăzut scăzut cu mult față de anul trecut, în anul 2009. Având în vedere dezvoltarea relativă a costurilor de producție și a prețurilor produselor, trebuie să tragem mai multe concluzii. După căderea din toamna anului 2008, o nouă scădere a venitului în domeniul agricol poate să ducă la mai mult decât o pură modificare a veniturilor fermierilor și poate să ducă la o creștere și mai mare a prețurilor agricole pe care am văzut-o deja în vara anului 2007 și după aceea în decursul anului trecut. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, voi menționa mai multe sectoare. În primul rând, cerealele. În 2008 am văzut o scădere considerabilă a prețurilor în domeniul cerealelor din cauza unor recolte fructoase. Am văzut însă că prețurile în ultima lună, în ultimele luni, au crescut mai ales în ceea ce privește grâul și porumbul. În lumina acestor evoluții, nu ar fi potrivit să luăm acum măsuri de excepție cum ar fi, de exemplu, deschiderea unei licitații de intervenție pentru porumb și nici nu ar fi bine să finanțăm exporturi. Situația este destul de dificilă și, se, și altfel pentru uh, că avem și foarte puține exporturi și prețuri joase pe piața internă. Dar intervențiile au fost deschise, după cum știți, și probabil că acest lucru va ajuta sectorul de cereale. În alte sectoare, în sectorul cărnii, de exemplu, situația este la fel de dificilă în care nu uh, ne-am putut cu adevărat reveni din uh, situația din anul 2007. Prețurile sunt mai joase decât anul trecut și totuși trebuie să ne uităm și dintr-o perspectivă optimistă. Prețurile pentru furaje sunt mai stabile decât în anul 2007 sau în anul 2008 deși exporturile sunt mai, la un nivel mai jos decât din 2008, ne așteptăm ca ele să fie mai ridicate totuși ca în anul 2007, mult mai ridicate. Așadar, eu nu consider că există motive suficiente pentru a introduce un instrument de piață suplimentar în momentul de față. Pot să vă asigur însă că monitorizăm această situație foarte îndeaproape. Fructe și legume Criza economică a dus și în acest sector la un consum mai redus pe piața internă în acest domeniu și am văzut că a existat și o scădere pe piețele de export. Acest lucru a afectat prețurile pentru fructe și, veget- și um, legume la producător. Având în vedere caracteristicile acestui sector, am hotărât în reforma acestui sector să abordăm provocările pe care, cu care se confruntă acest sector și să uh, transformăm organizația comună în acest domeniu într-un obiectiv mai important și în același timp să implicăm mai mulți actori în managementul de criză. Organizațiile de producători sunt uh, astăzi uh, cei care produc 40% din totalul de fructe și legume. Ei pot fi implicați uh, pentru că sunt puternici din punct de vedere economic, pot fi implicați chiar pe bază pe baza unui, mecanism, unui mecanism mă scuzați, de tranziție, chiar transfrontalier. În reforma din 2007 am oferit facilități pentru organizațiile de producători ca să se poată coopta. I-am, le-am dat de asemenea și instrumente la îndemână pentru gestiunea crizei, cum ar fi posibilitatea de a nu recolta sau de a recolta sau posibilitatea de green harvesting, așa numită. Am creat de asemenea un cadru juridic care să permită producătorilor de fructe și legume să influențeze și să stabilizeze piața. Dar, în continuare, există o nevoie de abordare de jos în sus pentru care Comisia nu-și poate asuma răspunderea. Așadar, vreau să încurajez orice creere de și orice inițiativă din domeniul organizațiilor de producători în acest domeniu Trebuie să analizăm situația diferitelor organizații în statele membre și la, trebuie să analizăm numărul acestora în statele membre. Nu este bine ca în cazul în care există organizații sau asociații ca ele să intre în competiție în acest sector în loc să se asocieze. În ceea ce privește uleiul de măsline, prețul acestuia a atins un record acum patru ani din cauza schimbărilor climatice sau climei defavorabile, iar apoi am avut trei recolte satisfăcătoare trei ani la rând în timpul crizei economice care au dus acum la un preț foarte scăzut al acestui produs. De curând, Comisia a reactivat de aceea rezervele private a acordat această posibilitate din nou producătorilor și piața a reacționat imediat și prețurile s-au restabilit destul de repede și de stabil. Deci, în ciuda bunelor previziuni de recoltă în acest domeniu, patru ani la rând, rezervele la începutul recoltei erau destul de joase și din ce ne putem da seama, consumul se va redresa în curând. Pe scurt, așadar, văd că există câteva semne pozitive, semne de redresare și Cred că o monitorizare îndeaproape a acestei situații este absolut necesară. Aceasta ne va permite să acționăm atunci când va fi necesar. Aceasta a fost doar o privire de ansamblu foarte rapidă prin măsurile de, pe termen scurt. Dar vreau să vă asigur că analizăm și posibilitatea unor măsuri pe termen mediu și pe termen lung în domenii cum ar fi, de exemplu, distribuirea produselor de valoare adăugată și uh, combaterea volatilității prețurilor. Sunt convins că și aceste subiecte vor fi pe agenda noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Iar acum după ce, mulțumim domnului comisar, voi da cuvântul vorbitorilor numele grupurilor și are cuvântul acum pentru Partidul Popular European, mai întâi domnul Des, două minute. Mulțumesc, doamna președinte, doamnă comisar, stimate colegi, stimați colegi. În anii trecuți, dar și în anul acesta, fermierii eh, din zootehnie au protestat și aici la Bruxelles în legătură cu politica privind uh, produsele lactate. Dar nu doar fermierii din acest domeniu se află într-o situație dificilă. Și alte uh, domenii uh, ale agriculturii au de suferit și cei care se ocupă de zootehnie, care cresc porcine, care cresc păsări, um, au probleme. Ei sunt obișnuiți că există ani mai buni, ai mai răi. Uh, poate că uh, din acest motiv uh, cuvântul lor a fost mai puțin auzit, dar eu mă bucur că astăzi ne ocupăm de aceste domenii ale agriculturii. Doamna comisar, Spuneți că în întreaga agricultură se simt efectele crizei uh, financiare. Noi ar trebui să putem reacționa pe măsură. În discuțiile pe care le-am avut cu fermierii afectați, mi s-a spus de fiecare dată că uh, există situații în care este foarte dificil, așa cum s-a întâmplat anul trecut în sectorul uh, produselor lactate, să facă față. Dar fermierii nu înțeleg de ce Europa le, uh, îi supune la o povară birocratică tot mai mare. Ei ar dori să fie lăsați să facă agricultură așa cum uh, știu să o facă din dată în fiu și nu să completeze registre toată ziua pentru că uh, fermierii noștri au putut să producă alimente și să aibă recolte bogate și fără să completeze registrele, iar acum îi supra-solicităm cu birocrație. Uh, dacă ministrii uh, agriculturii uh, discută aceste aspecte, cred că nici nu le-ar veni să creadă care este situația reală. Noi ar trebui să încercăm să-i despovărăm, să îi lăsăm să furnizeze alimente sănătoase pentru milioanele de locuitori ai Europei. În acest sens ar trebui să-i sprijinim pe fermieri. Mulțumesc domnului Des, iar acum din partea grupului socialist, domnul De Castro are cuvântul pentru două minute și jumătate. Signor președinte, signora comisario, onorevoli colegi, siamo qui ancora una... Mulțumesc foarte mult. Încă o dată discutăm despre criza în sectorul agricol. În ultimele luni, Parlamentul European s-a manifestat uh, privind dificultățile din acest uh, sector și a cerut Comisiei și Consiliului să ia acțiune urgent. S-a obținut rezultate, chiar dacă doar parțial. Iar acum avem uh, un fond de 300 de milioane de euro pentru situații de urgență, dar vedem acum că uh, criza din acest sector afectează și alte sectoare și um, semnele sunt îngrijorătoare pe piața fructelor și legumelor, a uleiului de măsline și așa mai departe. Iată deci această problemă devine una ciclică în afară de situația economică um, cu care ne confruntăm, care a dus la scăderea cererii și la stagnarea piețelor. Această criză devine din ce în ce mai îngrijorătoare și um, se organizează demonstrații, proteste de către agricultori peste tot în Europa, ceea ce denotă o situație foarte îngrijorătoare. Toate aceste persoane sunt îngrijorate în ceea ce privește ziua de mâine și vreau să vă spun că la începutul lunii decembrie am hotărât eh, să invităm eh, reprezentanții Comisiei în ședința plenară pentru a vorbi despre situația din agricultură și eh, în diversele domenii de producție. Iar uh, noi uh, dorim ca Comisia să se folosească de toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a stabiliza piața și pentru a încuraja um, uh, redresarea cererii. Trebuie însă să privim și către viitor în egală măsură și să creăm, să dăm garanții pentru că um, pacul trebuie să um, câștige importanța și pe viitor, lucru care este important pentru toate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 de la est la vest, peste tot um, agricultorii ne cer răspunsuri, iar noi încercăm să accelerăm procedurile pentru a face față acestei crize și pentru a atrage învățăminte din uh, cele ce s-au întâmplat uh, în trecut. Nu cred că ar trebui să mai irosim timp și să trecem la fapte pentru a preîntâmpina răutățirea acestei situații, astfel încât am dori să auzim noi idei de la Comisie în acest sens. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, Eh, domnule De Castro, v-ați eh, respectat în tocmai eh, timpul de vorbire. Doamna Harkin are cuvântul acum. Thank you, Madam President. I'd like... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei comisar pentru rezumatul pe care l-a făcut, dar aș vrea să mă concentrez pe un domeniu în care putem lua acțiuni. Este vorba de prezența foarte mică a, mm, a produselor modificate genetic în domeniul agricol. Eu am trimis o scrisoare domnului președinte Barroso, care a fost semnată de mai mulți deputați și el mi-a răspuns spunând că Comisia a făcut, a luat măsuri pentru a autoriza anumite produse modificate genetic. În continuare, însă, situația nu este foarte clară. Anul viitor, Brazilia va fi o problemă care are o, un sistem de autorizare care uh, nu este momentul de față uh, compatibil cu sistemul nostru. În continuare, fermierii însă trebuie să poată să se aștepte la un sprijin din partea Uniunii Europene și nu în o împiedicare a politicilor lor. Considerăm că prețurile um, globale sunt de asemenea foarte importante, iar în Irlanda autorizațiile uh, sunt în continuare foarte scumpe, iar autorizarea acestor uh, produse cu, care conțin în oarecare măsură elemente modificate genetic nu sunt au o situație foarte clară. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Harkin. Iar acum, înainte, după ce vă mulțumesc pentru că v-ați respectat timpul de vorbire, domnul Heusling are cuvântul acum din partea verzilor. Comisar. Doamnă comisar, doamnelor și domnilor, ne-ați furnizat un răspuns scurt în legătură cu situația de criză și nu am uh, putut să decelez niciun fel de abordări pozitive din partea dumneavoastră. Există o concentrare mai mare în sectorul legumicol și am pierdut și uh, un mare procentaj din producătorii de carne de porc. Este o criză economică, dar Eh, și eh, orientarea politicii agrare din ultimii ani cred că a fost greșită. Ar trebui să recunoaștem acest lucru. Am registrat un eșec în agricultură orientându-ne spre piețele mondiale. Noi ne bucurăm că ministrii agriculturii eh, la Paris au creionat strategia viitoare. Este nevoie de o securitate a planificării în domeniul agricol și noi dorim să susținem o asemenea planificare. Prețurile, de asemenea, trebuie să fie în atenția noastră prețurile pentru fermieri și nu prețurile la consumatori. Dumneavoastră a spus corect că trebuie să fortificăm poziția fermierilor, dar nu ne dați o, uh, o soluție. Cum să facem asta? Noi încercăm să găsim soluția și ar fi decisiv pentru anii următori. Fermierii nu trebuie să fie doar producători de materie primă, ci trebuie să aibă acces la uh, piața produselor industrializate și trebuie să fie sprijiniți de către noi. Pentru că dacă agricultura este uh, pusă sub uh, presiune, atunci uh, vor scădea cantitățile pe piață și dacă vom înregistra în continuare pierderi aici, dacă vom avea o agricultură industrializată, de asemenea va crește și procentajul emisiilor de bioxid de carbon și poluarea noi, în calitate de Parlament European, trebuie să ne luăm în serios sarcinile în anii următori și sperăm că vom putea colabora bine cu noua comisie. Mulțumesc domnului Hausling, iar acum uh, domnul Nicholson pentru două minute din partea grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții ne dăm seama care sunt problemele sectoarelor agricole Ehm, probabil că toată lumea consideră că am pus prea multă enfază pe problemele sectorului lactatelor, dar cei care ne-am implicat știau foarte bine că nu există nicio alternativă, că trebuia să rezolvăm aceste probleme. Din fericire, acum ehm, am rezolvat o mare parte a problemelor acestui sector și acum trebuie să ne concentrăm asupra altor sectoare. Am ehm, vorbit despre fermierii afectați de uh, prețuri foarte mici. Uh, în, uh, în circunscripția mea uh, cresc fermierii care cultivă cartofi, care cultivă, care um, au livezi de mere, suferă foarte mult. Dar de ce nu se um, aprobă uh, importul de uh, uh, um, produse de produse modificate genetic în Europa, pentru că acest lucru ne-ar ajuta în ceea ce privește probleme care ne confruntăm cu uh, de furaj, de pildă, pentru că uh, s-ar putea ca aici uh, să ne confruntăm cu o situație de birocrație excesivă care, care pur și simplu ne, îi ucid pe, pe fermieri și în ceea ce privește revizuirea de la jumătatea de parcurs, aceasta a adus foarte multe schimbări și vor mai urma și altele, dar cred că trebuie să vedem care este efectul acestor schimbări asupra industriei. Din propria mea experiență am învățat că adesea Uh, fermierii pur și simplu părăsesc industria din cauza problemelor care se confruntă. Acest lucru este foarte îngrijorător. Trebuie să vedem cum putem să-i sprijinim pe fermieri, cum putem uh, face mai multe pentru ei. Trebuie să ne, să ne uh, amintim că foarte multe sectoare sunt sensibile din punct de vedere al mediului înconjurător și nu există alternative, astfel încât trebuie să vedem cum anume putem să sprijinim aceste sectoare ale industriei. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Iaric din partea GUE. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, vous êtes venu... Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, ați venit să ne spuneți că avem de-a face cu o criză profundă pe piața Uniunii Europene în domeniul produselor agricole. Da, știam acest lucru, dar eu cred că acestea nu sunt consecințele unei probleme tehnice, ci rezultatele politicii dumneavoastră de dereglementare pe care ați uh, um, condus-o chiar de la început. O, un refuz uh, al Uniunii Europene de a înțelege că nu funcționează bine schimbul uh, liberalismului față de uh, Um, organizațiile comune de piață. Momentul a venit acum să reconsiderăm politica agricolă comună, să considerăm că contribuabilul este cel care uh, trebuie să participe la această politică, participă la această politică prin contribuțiile sale și că deci e vorba de un bun public. Trebuie însă să definim mai întâi orientările acestei politici, trebuie mai întâi să stabilim care sunt, este sensul ei înainte să stabilim bugetul. Aceasta ar însemna o remunerare a muncii prin prețuri minime de bază garantate, de asemenea o agricultură care să producă o valoare adăugată și locuri de muncă și în același timp o agricultură care să lupte împotriva foamete în lume. Eficiențele, eficacitatea ecologică, bunăstarea animalelor și toate celelalte condiții trebuie de asemenea să țină cont de nevoile noastre de o agricultură umană și nu o agricultură industrializată. Acestea sunt poate soluțiile pentru a ieși din criza agricolă. Mulțumesc foarte mult, domnule lui Iaric. Iar acum are cuvântul domnul Fontana. Două minute din partea FD. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar, stimate colegi, stimați colegi. Criza cu care ne confruntăm în agricultură în clipa de față este urmare a extinderii rapide a Uniunii Europene în ultimii ani. În același timp și piețele s-au globalizat foarte repede. Noi trebuie să păstrăm piețele agricultorilor noștri, uh, pornind de la principiile tratatului. Articolele 30 până la 38 se referă la asta, la obiectivele uh, care uh, trebuie uh, urmărite uh, prin uh, temei juridic. Intervenția pe piață uh, este întotdeauna tardivă atunci când apar probleme în agricultură. Trăim vremuri grele. Întreaga agricultură suferă și mai ales uh, producția legumicolă, uh, producția de fructe, producția de cereale. Agricultura uh, trebuie să fie sprijinită așa cum prevede tratatul. Dar, din păcate, asemenea acțiuni de asistență financiară um, sunt doar în volum mic Europa trebuie să se reorienteze din acest punct de vedere în, spre fermieri. De multe ori acest domeniu este dat uitării. Trebuie să analizăm uh, ceea ce se întâmplă pe piețele uh, europene, dar și ce se întâmplă pe piețele mondiale în afara Europei, mai ales în privința legumicolă și uh, a fructelor trebuie să ne îngrijim ca și statele terțe cu care avem relații comerciale intense să respecte principiile noastre. Doar așa nu apar distorsiuni pe piață și doar așa putem să îi susținem pe fermierii noștri și propriile eh, produse. Mulțumesc domnului Fontana. Iar acum, domnul Papastancos. Yes. Doamnă președintă, există sectoare în agricultură care suferă foarte mult. Este vorba de fructe și legume, cereale, bumbacul, um, uleiul de măsline. Vreau să vă spun că uh, producătorii de piersici în uh, Grecia sunt uh, de-a dreptul furioși pentru că cantități mari de compot de piersici nu au putut fi vândute astfel încât uh, trebuie să îi sprijinim pe producătorii noștri, trebuie să um, dăm o mână de ajutor uh, produselor cu indicație geografică. Am um, luat măsuri pentru a proteja sectorul laptelui și am uh, acesta a fost un lucru pozitiv dar uh, vreau să vă spun că există foarte mulți crescători care se confruntă cu probleme și care pun problema uh, locului de origine a laptelui folosit uh, în fabricarea unor produse lactate astfel încât trebuie să punem la punct uh, măsuri în acest domeniu, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în afara acestei acesteia, în ceea ce privește indicațiile de origine. Trebuie să dorim în continuare transparență și să um, reducem diferența între prețul la producător și prețul la consum. În ceea ce privește bugetul 2010, am susținut întotdeauna uh, faptul că este foarte important să se uh, prevadă o, o structură bugetară pentru a face față problemelor din domeniul agricol. Mulțumesc, domnul Tabagi, are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă vorbim astăzi despre criza în domeniul agricol, atunci aceasta nu este din cauza dificultăților de pe piața mondială, ci din cauza politicii neoliberale care a fost uh, inițiată de către Comisie în ultimii ani, ceea ce a dus la criza de astăzi din acest sector. Dacă constatăm astfel de dificultăți așadar astăzi în agricultură, atunci trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla atunci când fondurile pentru agricultură se vor reduce după 2013. Aprovizionarea cu alimente pentru Europa va fi pusă în pericol de această decizie. Cultivarea, uh, producția și cultiva, producția de cereale și creșterea animalelor sunt uh, un pilon important în agricultură și este de aceea foarte important ca organizațiile de fermieri să aibă mai multe fonduri la dispoziție, ceea ce au în momentul de față nu este suficient este și foarte înfricoșător să vedem că importurile nete sunt reduse în momentul de față. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Gerling. Un minut. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă vreți să știți cât de grea este viața fermierilor, să ne, eh, să ne uităm doar ce se întâmplă în Marea Britanie după ce guvernul a decis ca aici să fie reduse eh, sumele în favoarea fermierilor și uh, reducerea a fost cu un sfert. Nu este vorba doar de o problemă în politica de agricultură, pentru că noi trebuie să privim uh, lucrurile ca un întreg. Parlamentul European trebuie să asculte cerințele consumatorilor, inclusiv în ce privește etichetarea produselor agricole, pentru că trebuie să știm uh, care este proveniența fiecărui produs nu știu de ce nu ar trebui să se extindă obligativitatea de etichetare inclusiv țara de proveniență și în acele sectoare în care deocamdată nu există obligativitatea. Sper ca anul viitor să facem acest lucru, să impunem acest lucru. Mulțumesc, doamne Girling, iar acum domnul Figueredo. Mulțumesc, doamne președinte de-a lungul anilor și în urma schimbărilor PAC am atras atenția asupra efectelor ei și am prezentat alternative, dar din păcate nimeni nu ne-a ascultat și iată astăzi ne confruntăm cu o situație tragică în sectorul portughez, mai ales în Portugalia. Vă atragem aten- v-am atras atenția asupra consecințelor uh, liberalizării uh, comerțului internațional a, a produselor uh, alimentare. Ehm, agricultura nu poate fi tratată ca orice altă industrie și eh, trebuia să nu fie uh, Uh, discutată în cadrul OMC pentru a nu fi supusă speculațiilor bursiere. Am spus întotdeauna că trebuie să fie protejată suverania uh, suveranitatea produselor alimentare. Iată de ce avem uh, uh, subsidii pentru uh, agricultură. Am spus întotdeauna că specificitatea agricolă a țărilor din sudul Europei trebuie să fie păstrată pentru a păstra produse de înaltă calitate, cum ar fi uleiul de măsline, uh, vinul, orezul și așa mai departe, dar uh, și produse de carne este diferit aici de celelalte zone ale Europei. Iată de ce dorim uh, o modificare ulterioară a PAC pentru a ține cont de creșterea prețului petrolului și a um, creșterii prețurilor care a afectat foarte mult agricultorii este, a venit momentul uh, să apărăm um, agricultura de subzistență uh, și uh, produsele autohtone. Agricultorii merită acest lucru pentru că ei, ne, ei sunt cei care produc care produc mâncarea noastră. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor. Well, President, temporarily joined Mulțumesc, doamnă președinte. Se pare că eu sunt acum în fan clubul doamnei Harkin, pentru că și dumneaei a atras atenția asupra crizei în domeniul agricol, folosind uh, și ca referință problema organismelor modificate genetic, cum ar fi, de exemplu, fasolea de, pe bază de soia. Aș vrea, de asemenea, să vă întreb uh, ce se întâmplă cu uh, unele vapoare care nu pot să-și vers, nu, poate să, nu pot să-și uh, aducă la mal produsele pe care le transportă și trebuie după aceea să se întoarcă toate aceste probleme, din cauza neclarificării situației uh, produselor care conțin uh, organisme modificate genetic, trebuie rezolvate. S-ar putea să dureze mai mulți ani până când procesele de aprobare să se pună în aplicare. Între timp, însă, Farmiere din America au putut să, să beneficieze de astfel de legi și pot să importe ele, produse în, pe piața europeană. Același lucru se întâmplă și cu produsele de bumbac, care prezintă câteodată urme eh, modificate genetic și care sunt într-adevăr acceptate în porturile noastre. Este păcat că avem o toleranță foarte mică în ceea ce privește solul sau metalele, dar nu există nici un pic de toleranță în ceea ce privește porumbul, de exemplu. Politica de toleranță zero creează, de fapt, o creștere a profitului pentru companiile de asigurări, de transporturi maritime, de exemplu, și în același timp o situație destul de complicată pe această piață. Criza în uh, domeniul agricol trebuie rezolvată cât de repede, mai ales sub acest aspect și cer Comisiei să, încearcă, să încerce să ridice nivelul de toleranță și să-l aducă la același nivel cu celelalte produse. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Lavia, două minute. Grazie, signor Presidente. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc și doamnei comisar pentru analiza efectuată, dar aș dori să spun și că la toate produsele care astăzi se află în suferință și toate domeniile care se află uh, în criză, uh, agricultura uh, creează un pericol pentru întreaga Europa. De pildă, criza în domeniul cerealelor prețurile au scăzut atât de mult încât uh, nu mai acoperă costurile de producție și suprafețele pe care se cultivă cerealele uh, vor fi reduse. În regiunile marginale, în care nu există alternative de ocupație, asta va crea uh, probleme mari. Doamna comisar vorbea despre uh, faptul că uh, producătorii uh, se află confruntați singuri, sunt lăsați singuri cu această problemă că nu există fonduri suficiente pentru a interveni la crize structurale de asemenea amploare ca cea cu care ne confruntăm acum. Dar este necesar ca resursele agricole să satisfacă cerințele pe piață. Raportul între cerere și ofertă trebuie să fie echilibrat dacă va continua criza, acest lucru nu se va mai întâmpla și acest lucru este valabil și pentru uleiul de măsline și pentru alte sectoare agricole. Noi trebuie să invităm Comisia să ne propună un pachet de propuneri în acest domeniu pentru toate sectoarele agricole uh, care, spre deosebire de uh, produsele lactate, încă nu au beneficiat de programe speciale. Mulțumesc domnului Lavia, iar acum doamna Garcia Perez pentru un minut. Radio nu a sido ajeno. Mulțumesc, doamna președinte. Sectorul uh, agricol se confruntă cu aceleași probleme ca și economia în general, dar nu am avut ocazia să discutăm această situație am discutat despre mm, sectorul lactatelor, dar, dar această criză afectează și alte sectoare. Prețurile mici sunt prezente în mm, mai toate sectoarele de producție și multe ferme devin neprofitabile. Iar această situație ne arată că există un dezechilibru între cei între cei care alcătuiesc lanțul alimentar astfel încât uh, trebuie să analizăm legislația în vigoare și um, puterea de negociere a părților implicate. Toate aceste lucruri sunt foarte importante. La fel de important uh, este subminarea um, competitivității agricultorilor noștri care nu pot să concureze cu agricultori din, din alte părți ale lumii din cauza costurilor ridicate de producție. Cred că trebuie să găsim o situație uh, generală, nu doar la nivelul statelor membre. Uh, Mulțumesc, domnul Iar are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că putem discuta acest punct de pe ordinea de zi, pentru că nu este vorba numai de o criză pe sectorul, în sectorul lactatelor. Bine că discutăm și despre cealaltă latură, care este extrem de importantă pentru agricultori. Trebuie să discutăm despre situația lor astăzi în Parlamentul European. Criza economică a atins puternic și agricultorii. Anul trecut a fost unul dintre cei mai proști ani din ultimii 10 ani. Criza s-a simțit uh, pentru mulți dintre fermieri. Criza economică duce la deficite, deficite care au fost create până la urmă de oameni. Crizele devin catastrofă, însă dacă nu sunt abordate cum trebuie. Și tocmai pentru că o criză economică este de fapt rezultatul unei greșeli umane, am putea să rezolvăm aceste greșeli. În fiecare criză este ascunsă și o șansă și fiecare șansă trebuie să fie folosită la maxim. La aceasta aceasta ar însemna ca și Comisia să reacționeze mai repede atunci când dezechilibrele pe piața agricolă sunt uh, destabilizate. Trebuie să creăm și o condiție cadru mai bună pentru agricultori, pentru ca ei să-și poată reglementa piața mai bine, singuri. Și de asemenea, competențele juridice ale organizațiilor de producători agricoli sunt, trebuie îmbunătățite. Trebuie să ne gândim însă și la folosirea materiilor prime pentru uh, energiile uh, regenerabile, biocombustibili și trebuie reglementată și această piață. Să nu vorbim însă numai de reducerea birocrației, ci haideți chiar să facem ceva în acest domeniu. Iată deci apelul meu. Haideți să ieșim din această criză, să folosim șansa pe care ea o ascunde și să ne facem datoria față de fermierii noștri. Aștept de aceea că la începutul lui 2010 să ne fie prezentat un catalog de măsuri din partea Comisiei pe care să putem după aceea să-l dezbatem la Comisia noastră de resort. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iar. Are cuvântul acum domnul Capula Santos. Două minute și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Mă bucur că sunteți alături de noi încă o dată așa cum s-a întâmplat pe tot mandatul dumneavoastră, chiar dacă acum există această față de tranziție în comisie, Eh, dar eh, problemele în agricultură nu țin de calendarul politic și agricultorii așteaptă la noi răspunsuri, soluții la problemele care se confruntă. După cum bine știm, criza economică a afectat și agricultura. Nu numai în eh, sectorul laptelui, așa cum, cum s-ar putea crede, dar și alte sectoare agricole. Eh, sectorul legumicol, cerealelor, al uleiului de măsline, toate acestea au fost foarte eh, zguduite în ultimele luni, eh, dar așa cum s-a întâmplat înainte și cu producția de carne, unde, unde prețurile au crescut foarte mult. În cazul fructelor și uh, legumelor, s-ar putea ca situația să se mai înrăutățească uh, după uh, deschiderea piețelor la produsele din Maroc, dat fiind acordul care va fi aprobat în curând. Așa cum ați spus dumneavoastră, în ultimele săptămâni s-au înregistrat semnale pozitive de, de la piață, dar haideți să nu ne entuziasmăm prea tare, dat fiind faptul că Uh, că va crește și prețul petrolului, ceea ce va duce la o creștere a prețurilor în agricultură. Iată de ce, doamnă comisar, uh, Parlamentul European uh, vă cere soluții la aceste probleme, chiar dacă calendarul politic nu este tocmai favorabil și agricultorii așteaptă uh, semnale pozitive din partea Parlamentului și a Comisiei. Iată de ce discutăm astăzi acest lucru. Sperăm că Comisia să poate da semnale pozitive și să ne vorbească despre măsurile pe care dorește să le ia pe termen scurt pentru a face față acestor probleme. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Dan Dantin are cuvântul din partea PP. Doamna Dantan, ce scuze. Si, madame la comisar. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc și eh, doamnei comisar. Criza prețurilor a pus în lumină fragilitatea consumatorilor vis a -vis de volatilitatea prețurilor. Criza agricolă din 2009 a fragilizat mai mult decât eh, s-a bănuit la început și eh, exploatările agricole. Uh, pentru că um, s-a crezut că prețurile vor fi durabile și că uh, agricultorii nu vor avea de suferit. Din păcate, uh, au existat întârzieri încă um, din anii trecuți în ce privește stabilizarea acestor prețuri. Iar politica de a nu interveni în reglementarea bunului mers al pieții în acest domeniu s-a dovedit a uh, fi păguboasă, pentru că noi am constatat că există o cerere în ce privește produsele alimentare, dar există și o cerere a stabilității prețurilor. Consumatorul are uh, multe cheltuieli, fie legate de uh, locuință, de cheltuielile de întreținere, de cheltuielile de creștere a copiilor, de educare a copiilor. În același timp are și uh, cheltuieli privind uh, alimentarea. Există o rețea întreagă care se împletește în acest domeniu și noi uh, am putea acționa în favoarea stabilizării prețurilor. Comisia ar trebui să fie pregătită să uh, reflecteze asupra acestui domeniu. Mulțumesc domnului Danton, domnul Doamna Dodds. Thank you, Madam President, uh, and Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați venit în Parlamentul European să ne ascultați la această dezbatere. Aș vrea să subliniez câteva aspecte care au fost extrem de prezente, mai ales în Irlanda de Nord, în ceea ce privește sectorul agricol în ultimele luni. Poate că ați citit, doamnă comisar, că, doamnă comisar, că uh, într-o anumită regiune a Irlandei am fost confruntați cu multe inundații în ultimele săptămâni. Aceasta a dus la dificultăți foarte grave pentru fermierii din acea regiune, care nu au mai putut să, să, să aibă acces la rezervele lor din cauza blocării anumitor rute și din cauza ploii abundente, dar în același timp a fost afectată și capacitatea lor de a-și vinde produsele și de a compensa cumva pierderile. Aș încuraja de aceea Comisia să examineze și astfel de cazuri și să vadă dacă ar putea să redirecționeze ajutoare pentru fermierii din această regiune. Aș vrea să încurajez Comisia să analizeze și situația din industria cartofului în Irlanda. Foarte mulți fermieri mi-au scris în ultima vreme pentru că au fost afectați foarte puternic de nivelul foarte ridicat a ploilor în ultimele săptămâni și au exprimat de aceea îngrijorarea de a nu putea recolta cartofii din pământ din cauza stării solului și din cauza iernii care se apropie cu pași rapizi. Le este teamă deci că își vor pierde întreaga recoltă. Așadar, având în vedere că o mare parte a industriei regiunii noastre se bazează pe aceste sectoare, poate că ar trebui să facem ceva în acest domeniu. M-am uh, întâlnit și cu alți producători um, producători de ouă, de exemplu, care ar aștepta și ei din partea Comisiei să primească o garanție pentru ca să nu trebuiască din nou să își schimbe felul de crescătorie, de tipul de că, cuști pentru uh, crescătoria de găini. Mulțumesc! Are Dragi colegi, mă scuzați, are, trecem acum la procedura Catch the Eye au uh, dorit șapte membri să ia cuvântul în această procedură, deci vă rog foarte mult să respectați uh, un minut timp de vorbire pentru ca toți șapte să puteți lua cuvântul. Are cuvântul domnul Silvestris mai întâi. Signora comisaria, la crisi che sta vivendo il settore agricolo è gravissima. Doamnă comisar, uh, criza din domeniul agricol este foarte gravă și poate irreversibilă. În regiunea Lapulia, um, viticolă, Ehm, aici ehm, sectorul viticol este o sursă foarte mare de venit, precum și sectorul uleiului de măsline, iar aici situația este foarte gravă și pierderile sunt foarte mari prețurile sunt atât de mici încât, încât agricultorii ies în stradă să protesteze, iar eu cunosc foarte bine această realitate. Avem nevoie de măsuri urgente pentru soluționarea acestor probleme, avem nevoie, avem nevoie de un uh, fond, pentru, un fond de urgență pentru fructe și legume și uleiul de măsline. E nevoie să reglementăm legislația 2568 și um, uh, trebuie să ne asigurăm uh, că uleiul de măsline nu este afectat de uleiurile nerafinate de care se vând în supermarket. Mulțumesc, doamna Cristina, un minut. Stimată doamnă comisar, mulțumesc pentru raportul dumneavoastră. Este un semn pe care trebuie să-l dăm fermierilor noștri, având în vedere situația tensionată este important ca agricultura să fie stimulată. Comisia este chemată să încerce să uh, recunoască uh, rapid posibile crize, indiferent în ce sector s-ar manifesta ele, pentru a putea să le contracareze eficient. Eu cred că este nevoie de instrumente de piață care să stimuleze uh, capacitatea agriculturii pentru că trebuie să stimulăm și biodiversitatea, trebuie să ne bazăm pe valorile pe care le-am impus în ce privește activitatea fermierilor noștri. Mulțumesc doamnei Köstinger, domnul Tarabella. Stimată doamnă președinte, doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru explicația pe care ne-ați dat-o despre variația costurilor în ceea ce privește producția agricolă și a diferitelor produse. Și dumneavoastră ați spus că trebuie să supraveghem în continuare situația pentru a acționa. Ați spus, deci, degetul pe rană, care este volabilitatea prețurilor, care este până la urmă rana cea mai importantă cu care se confruntă agricultorul. Aș dori să vă cer să menținem o politică publică de fixare a prețurilor, de reglementare a prețurilor și o necesitate de a avea și o politică publică de reglementare pe viitor prin intermediul unui observator de prețuri la nivel european și a prețurilor maxime și minime, care să stabilească prețuri echitabile fie pentru pentru actorii producției, fie că este vorba de producători, de transformatori sau de distributori. Astăzi însă, dacă lăsăm uh, piața privată să reglementeze aceste elemente, cu siguranță va exista o marjă diferită pentru producători decât pentru transformatori și cu siguranță până la sfârșit o pierdere pentru consumator și deci o dificultate clară pentru agricultura locală. Nu trebuie deci să neglijăm nici problema prețului de uh, grâu, pentru grâu care este stabilit la Chicago. Aceasta este o problemă mondială și nu numai o problemă europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum doamna Doamna Gutierrez, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Mă îngrijorează faptul că ne confruntăm cu o lipsă de coordonare în ceea ce privește durabilitatea din sectorul agricol. Vreau să vă întreb de ce în ceea ce privește procesul de autorizare și de, în ceea ce privește impactul asupra mediului, de ce uh, Uh, plătim uh, pentru, pentru tăierea copaci, uh, pentru tăierea măslinilor, pentru defrișarea culturilor de măslin, dacă um, noi dorim să protejăm cetățenii europeni, atunci de ce am încheiat acest acord cu Marocul care îi va distruge pe um, agricultorii noștri pentru că um, Uh, fermierii din Maroc nu întrunesc standardele europene de igienă și în ceea ce privește insecticidele, astfel încât cum putem să permitem uh, pătrunderea pe piața europeană a acestor produse. Mulțumesc uh, foarte mult, domnul Gladferdel. Okay. Mulțumesc. Este foarte important să putem vorbi despre criza din diversele sectoare agricole, pentru că au fost prezentate diverse planuri despre modul în care după 2013 ar trebui reduse fondurile care sunt gândite ca sprijin în activitatea agricultorilor. Dar eu cred că trebuie să învățăm din exemplele de până acum, să nu repetăm greșelile pe care le-am comis până acum. Probabil costurile producției agricole vor continua să crească. În același timp, pe lume există uh, foamete în multe regiuni. Fermierii doresc să uh, existe simplificări de toate tipurile, dar de fapt uh, nu am făcut decât să complicăm viața pentru ei și aceste complicații creează costuri, iar competitorii noștri din statele terțe nu sunt supuși unor asemenea costuri și nici unor asemenea obligații. Mulțumesc. Uh, doamna Kalenbach are cuvântul un minut. Microfonul nu este aprins. Uh, macro, Doamnă comisar, președintele Comisiei, domnul Barroso, a menționat în cadrul schimbului de opinii cu privire la liniile directoare că durabilitatea și biodiversitatea sunt un obiectiv important al Uniunii Europene pentru perioada următoare, pentru mandatul Comisiei. De aceea, acest obiectiv trebuie să se reflecte în toate domeniile politice și mai ales în domeniul agricol. Aș dori, de aceea, astăzi, să mă adresez dumneavoastră foarte clar pentru a vorbi despre aceste măsuri pe care cred că trebuie să le luați, măsuri de susținere a biodiversității și a durabilității. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kelly. Un minut. Uh, um, mă bucur că are loc această dezbatere, domnule președinte, foarte Multe din problemele despre care s-au discutat nu pot fi soluționate întru totul, altele deloc. Ați vorbit despre suprareglementare. Într-adevăr, mulți fermieri sunt nemulțumiți despre, de acest lucru. La nivel european s-a vorbit și despre um, organisme modificate genetic, um, dar um, și în ceea ce privește exporturile de Exporturile de produse modificate genetic uh, ar putea să pună probleme aici. Ar trebui să uh, comparăm uh, programul de călătorie al al deputaților europeni cu, cu programul de călătorie, să spunem așa, animalelor astfel încât trebuie să avem grijă să nu suprareglementăm și uh, în ceea ce privește domeniul exportului de animale. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, domnule Kelly. Um, știu că Vă încurajez să vorbiți eh, ce limbi doriți în Parlamentul European. Ați eh, început discursul spunând mercy sau merci. Eh, cred că nu îmi cerați milă, ci voiați să mulțumiți în franceză, nu-i așa? Bun. Domnule Andrever. Sector agrario no solo es preocupante. Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul lactatelor Eh, deja a creat turbulențe veniturile producătorilor eh, au scăzut, prețurile eh, au scăzut de asemenea. Deci politica comună în acest domeniu s-a dovedit a fi utopică și acest lucru devine tot mai evident. Nu am creat condiții echitabile de concurență roșiile din Maroc um, se impun pe piața noastră. Există um, controle punctuale care se efectuează în ce privește proveniența produselor, în ce privește uh, toate tipurile de sucuri importate, dar uh, este foarte greu să controlăm lucrurile. Uh, regiunile marginale Uh, sunt într-o situație deosebit de dificilă. Bineînțeles că agricultorii ar dorit să își continue activitatea, dar acest lucru devine tot mai greu. Ar trebui să ajutăm agricultorii. Este absolut necesar. Da, Domnul Dorfman, un minut. Stimate domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, într-adevăr situația este în felul următor. În sectorul agricol ne confruntăm cu o criză. În foarte multe sectoare uh, Așadar, liberalizarea politicii agricole a fost unul dintre motivele pentru această criză. Ne gândim însă la politica agrar, agricolă comună și ne gândim că foarte multe rețele de securitate, foarte multe plase în care, așa zis, era, exista o garanție pentru agricultori, au fost eliminate. Acum trebuie să găsim o cale de ieșire din această criză, mai ales trebuie să ne gândim în ceea ce privește reforma politicii agrare comune, ce putem face împotriva volatilității prețurilor. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabon. Lisabona, Parlamentul European are un nou rol în această politică. Acum câțiva, câteva zile s-au întâlnit uh, ministrii pentru agricultură la Paris și cred că au dezbătut uh, lucruri foarte importante, dar cred în același timp că noi, în Parlamentul European, avem un rol important. Trebuie să le arătăm agricultorilor care este rolul nostru nou. Trebuie să folosim regulile democrației pentru a lupta pentru o politică echitabilă în domeniul agricol. Mulțumesc. Mulțumesc uh, foarte mult. Iar acum, în final, are cuvântul în numele Comisiei doamna Fischer Boll. Thank you, uh, President. I'll now, now try, uh, try to Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund la unele întrebări adresate, dar uh, după mine această discuție mi arată foarte limpede că există că toată lumea înțelege foarte, bune, foarte bine greutățile care se confruntă sectorul agricol. În primul rând, Vreau să vă spun că m-a uluit uh, uh, să aud că ar fi trebuit să renunțăm la plasele de siguranță pentru sectorul agricol. Noi uh, avem astfel de plase de siguranță în sectorul agricol, nu au fost eliminate în momentul în care uh, Uh, fermierii au nevoie de ajutor. Avem uh, plățile directe, care reprezintă o plasă de siguranță. Acest sistem funcționează în continuare și care este, uh, care este în ajutorul agricultorilor. Avem și sisteme de intervenție, de, de depozitare privată și alte astfel de sisteme pe care le activăm în momentul în care sunt necesare. Uh, în ceea ce privește simplificarea, aș dori să vă spun că birocrația, sunt de acord, este un dușman și trebuie să facem tot ce ne stă în putință să simplificăm lucrurile pentru agricultorii noștri. Iată de ce uh, miercuri voi prezenta Consiliului unele propuneri de dereglementare Consiliul um, a prezentat 39 de propuneri. Um, pe unele le putem accepta, unele sunt mai politice și vizează perioada de după 2013, dar sunt convinsă că uh, și dumneavoastră veți găsi aceste propuneri foarte interesante. Cei care s-au referit la organisme modificate genetic, uh, vreau să vă spun că sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Și este foarte important să găsim o soluție la nivel tehnic în ceea ce privește mm, prezența organismelor modificate genetic și sper ca următoarea comisie să vă facă o propunere în acest sens să înainteze o propunere în acest sens. Este adevărat că Uniunea Europeană este cel mai mare importator de produse agricole dar în același timp Uniunea Europeană este și cel mai mare exportator de produse agricole. Și asta pentru că um, avem produse foarte bune, de mărci foarte bune, care sunt considerate de înaltă calitate în uh, lumea întreagă, în piețele de peste ocean. Iată de aici, iată că um, protej, protecționismul comercial ne-ar dăuna. Trebuie să ne bucurăm de vizibilitate pe piețele externe și cred că uh, pe viitor, sper ca Parlamentul European să mă sprijine în acest sens, vom avea nevoie de mai multe fonduri pentru promovarea produselor noastre de înaltă calitate pe uh, piețele emergente. Cred că putem să, să facem uh, și mai mult aici, dar avem nevoie de puțin sprijin. În ceea ce privește acum cadrul de reglementare. Nu, uh, nu, s-a formulat, uh, nu s-au formulat așa lucrurile, dar aceasta era ideea din spatele observațiilor făcute. Astăzi, uh, agricultorii pot încheia contracte cu industria produselor lactate pentru un anumit volum de marfă la un preț fix. Acest lucru se, este posibil la ora actuală și știți că la grupul înalt pentru produsele lactate, analizăm um, posibilitatea îmbunătățirii acestui sistem pe bază de voluntariat. Sunt de acord cu faptul că biodiversitatea este un um, subiect foarte important. Iată de ce este una dintre noile provocări în momentul în care um, am analizat bilanțul de sănătate în noiembrie 2008. Aceasta reprezintă o prioritate pentru noi și sunt întru totul de acord cu observațiile făcute de membrii Parlamentului European în acest sens. În ceea ce privește acum măsurile care trebuie la, luate. Noi uh, folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție acum, dar uh, noile, dar uh, noi măsuri nu pot fi Uh, luate de comisie acum. Uh, vă dați seama cum stau lucrurile, astfel încât uh, sper ca noua comisie să își, ia, să își preia atribuțiile cât mai repede și să se poată ocupa de acest lucru. Mă bucură foarte mult faptul că Parlamentul European își va juca Uh, rolul pe care îl merită de actor foarte important pe viitor, odată cu um, prevederile privind codecizia introduse de tratatul de la Lisabona. Și um, aici nu este vorba doar de chestiuni agricole, ci și de chestiuni bugetare. Iar aici Parlamentul European va juca un rol foarte important, își va exercita influența în mod covârșitor în ceea ce privește posibilitățile bugetare pentru sectorul bugetar de după 2013. Și eh, din experiența mea eh, cu Parlamentul European, vreau să vă spun că o să fiu cu ochii pe dumneavoastră în momentul în care vă veți asuma noile responsabilități în ceea ce privește sectorul agricol. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar! Discuția este închisă acum și trecem acum la întrebarea orală uh, privind perspectivele agendei pentru dezvoltare de la Doha, în urma celei de-a șaptea conferințe ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului. Dau acum cuvântul domnului Vital Moreira.